să fie cât se poate de clare și să se îmbunătățească și accesul la uh, informații. Un amendament în mod special a um, menționat acest lucru și sunt de acord și cu domnul Berlinger în domeniu. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc tuturor deputaților care au participat la această dezbatere care ne permite să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi și anume punctul uh, următor. Avem 5 min, eh, jumate de oră pentru acest punct și aș vrea să vă rog de la început să țineți cont de această limită de timp, pentru că voi fi foarte strict, la 11 și 10 vom vota. Văd că din ce în ce mai mulți deputați intră în sală și așa va fi la un, până se vor face, când până se va umple sala. Trebuie deci să ținem cont și de amendamentele la această propunere și trecem acum la instituirea programului Drepturi și Cetățenie pentru perioada 2014-2020. Avem un uh, raportor pe doamna Kinga Gönz. Avem 140 de amendamente la acest uh, raport, incluzând cele 145 în proiectul de raport, înseamnă 285 de rapoarte față de, de amendamente față de propunerea Comisiei. Vă amintesc că acționăm sub regula de procedură 50, ceea ce înseamnă că acest dosar este tratat împreună cu comisiile EMPL și FEM, deși noi suntem comisia competentă pe fond. Și s-ar putea să ascultăm și Comisia și Consiliul dacă se angajează să-și respecte timpul de vorbire. Salutăm și raportorul din partea CESE, domnul Bolan, care am înțeles că este aici. Da, sunteți, mulțumesc, mulțumesc că ați venit. O să ascultăm mai întâi ce are de spus raportorul și după aceea vom deschide discuția. Doamna Gânț, mulțumesc! Ați spus în introducție cererea dumneavoastră că sunt 145 și 140 de amendamente, ceea ce arată cât de important este acest raport. Mai ales unele articole au cerut multe amendamente. Este important să ținem cont de amendamentele care au fost uh, înaintate și în Comisia FEM și în Comisia EMPL. Au fost 55 la EMPL și peste 100 la Comisia FEM. Pe scurt, uh, aș vrea să Vă spun că votul va avea loc uh, zilele următoare, astăzi sau mâine, iar la Comisia EMPL va avea loc pe 9 octombrie. Având în vedere însă amendamentele, eu cred că putem să lucrăm deja la un compromis, pentru că vom fi sub presiune de timp și vom avea votul la noi în comisie pe 26 noiembrie deja. Deci trebuie să începem să lucrăm pe baza acestor compromisuri. Am avut câteva reuniuni preliminare cu Comisia, pregătind uh, negocierile formale și știm acum cam care este poziția celorlalți. Aș vrea să vorbim despre chestiunile mai problematice din acest raport, care ar putea să fie după aceea subiect de discuție. Au fost multe amendamente pe tema antidiscriminării. S-au folosit diferite formulări, unele formulări erau preluate din cartă, altele din tratat, dar cred că trebuie să ne punem de acord la un moment dat pe o formulare care trebuie să se refere la unul sau la celălalt text, pentru ca să putem avea o poziție mai puternică pentru negocierile cu Consiliul. în timpul uh, negocierilor s-ar putea să se discute despre acest aspect. O altă chestiune trebuie neapărat discutată este problema limbilor. Într-un fel e foarte bine că multe amendamente au fost înaintate pentru a spune că licitațiile trebuie să aibă uh, textul în toate limbile europene pe de altă parte, aceasta încetinește foarte tare procesul, deci trebuie să încercăm să ne punem de acord pe un compromis care să fie cât se poate de eficient și să facă aceste recitații și accesibile pentru ONG-uri și uh, alte organizații care sunt beneficiarii acestor fonduri. Apoi, altă problemă mai disputată este cea legată de actul de actele delegate și de implementare. E cam același lucru ca în programul de justiție pe care l-am discutat înainte. Uh, cu raportorii din umbră. Pe de o parte, Parlamentul European ar vrea să aibă o influență puternică pe programele anuale de lucru, însă întrebarea care se pune este din nou cât de mult vrem să încetinim procesul prin adăugarea de proceduri suplimentare. Important este însă să păstrăm controlul asupra acestor fenomene. Am spus de asemenea și în legătură cu programul de justiție că au existat multe amendamente care propuneau uh, amendamente și organizații concrete care să fie menționate, din nou, eu zic că ar trebui să discutăm dacă sau nu să, um, să menționăm uh, aceste nume concrete de organizații. Pe scurt, trebuie spus și că în Comisia pentru Ocupare, raportorul este domnul Lambert, cu care vom lucra uh, cu doamna cu care vom, voi lucra împreună pe acest dosar, pentru că și dumneavoastră este membru în această comisie. Iar la Comisia FAM, raportor este doamna Regina Bastos și mă sunt bucuroasă că vom putea lucra împreună și cu ei. Vreau să mulțumesc tuturor care au înaintat amendamente și raportorilor din umbră care au fost foarte implicați. Chiar de la începutul consultării am avut contact cu organizații civile și după aceea, pe baza acestor uh, discuții, am stabilit că din programul de lucru trebuie să facă parte și conceptul de stabilitate-egalitate. Sigur că programul se cheamă Drepturile cetățenilor și mi s-a cerut să ajungem la un acord cu ben, despre faptul că beneficiar trebuie să fie cetățenii Uniunii Europene dar și toți resortisanții uh, Uniunii Europene în general. Cred că este un punct foarte important și sper să putem să ajungem la un acord. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru că m-ați ajutat și pentru că ați lucrat cu mine și sunt convinsă că vom putea obține un raport foarte bun. Mulțumesc, mulțumesc doamnă Gânț și acum dau cuvântul pentru două minute comisiei, întâi doamnei Mișu și după aceea Consiliului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul a, doamna raportor a făcut un rezumat foarte bun al tuturor amendamentelor pe care le-am uh, văzut și cred că punctele la care s-a referit sunt exact punctele la care trebuie să mai lucrăm împreună. Vreau doar să spun că propunerea noastră s-a bazat pe tratate. Nu vrem să ne limităm cu această propunere la cetățenii europeni. Aspectele comune și orizontale trebuie să fie rezolvate la nivel orizontal. Singurul lucru pe care cred eu că îl poate face acest program este să promoveze și să protejeze drepturile oamenilor. Fără acest obiectiv general, vom, nu vom putea găsi uh, o soluție la această propunere. Mulțumesc foarte mult că ați vorbit și pe scurt. Domnul Florinis, acum din partea Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte, pentru Consiliu. Aș vrea spune că avem uh, o, o abordare bazată pe discuțiile din 8 iunie, care s-au referit la abordarea parțial generală a Comisiei, în care se vorbește și de egalitate, și egalitate pentru cetățeni. Se specifică și acțiuni uh, incluzând uh, plus valoare europeană, cooperare transfrontalieră, impact transnațional și contribuția la o răspândire a celor mai bune practici. În obiectivele specifice se vorbește de prevenirea și combaterea violenței împotriva tinerilor și copiilor și uh, victimelor din partea grupurilor de risc. Se aliniază programul uh, acesta cu proiectele care se derulează sub programul consumator, consumatorilor și se menține o acordare de susținere financiară de numai puțin de 65%, iar uh, în ceea ce privește obiectivele specifice, promovează egalitatea între femei și bărbați și uh, o mai bună reprezentare a egalității de gen în toate proiectele, în legătură cu organizațiile și instituțiile în programul de justiție, ele pot participa Într-adevăr, și indicatorii joacă un rol important în programul pentru justiție și trebuie să definim uh, criterii specifice pe care să le considerăm pentru monitorizare și pentru evaluarea programelor. Președinția cipriotă dorește, Ciprului, mă scuzați, dorește să continue cu uh, abordarea parțial generală pentru a putea atinge aceste obiective. Mulțumesc, domnul Bolan, din partea CESE. Doriți să interveniți câteva minute? Uh, mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați permis să fiu prezent și să particip la această discuție, discuție foarte importantă pentru acest program. Din punctul nostru de vedere, este foarte clar că, deși avem anumite îngrijorări în ceea ce privește modul în care uh, celelalte două programe ar putea să aibă un impact asupra acestui aviz, e bine, Urmărim cu mare atenție discuțiile din uh, cadrul comisiei dumneavoastră. Am încercat și noi la rândul nostru să înaintăm un raport care să fie util și în momentul de față, într-adevăr, noi recunoaștem faptul că este foarte bine să putem să ne întâlnim cu deputații europeni, lucru care ne permite împreună să transmitem un mesaj puternic și anume că în următorii șapte ani pe durata acestui program. Drepturile cetățenilor trebuie să fie puse ca o prioritate în toată munca noastră, în toate programele noastre și să fim atenți la impactul pe care această legislație îl va avea asupra femeilor, asupra categoriilor sociale vulnerabile. Acest text legislativ trebuie să încerce să promoveze aceste drepturi, să fie un text puternic și să fim atenți la toate schimbările ce vor, fi, ce vor interveni. Există anumite propuneri de schimbare, există în anumite cazuri o diluare probabil a drepturilor, mă refer la categoria femeilor și uh, uh, categoria celor vulnerabili, deci acolo să fim atenți. Cam atât deocamdată doream să vă comunic. Vă mulțumesc pentru invitație și doresc să mulțumesc tuturor deputaților europeni care participă la redactarea și îmbunătățirea acestui text. Dacă vă putem ajuta, dacă aveți nevoie de noi în promovarea acestui text, atunci vom fi încântați în numele firmele CESE să putem participa. Președintele, foarte bine, deschidem acum uh, posibilitatea pentru ca deputații să poată interveni. Nu uitați că suntem presați de timp. Mai întâi v-aș sugera să ascultăm raportorii din umbră, mai întâi doamna Angelile, apoi doamna Wikstrom, apoi doamna Lambert și doamna Lopez. Deci, mai întâi, doamna Angelili, două minute dacă puteți, ar fi superb, pentru că nu uitați, la ora 11 trebuie să votăm. Grazie, Presidente. ringrazio... Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc doamnei Gonț pentru toată munca dumneai ei. S-au depus multe amendamente, însă cred că există și un fir roșu și cu toții ne dorim să evidențiem valoarea și con acestui concept de nediscriminare. Concept pe care trebuie să îl afirmăm cât mai des cu putință în cadrul acestui program. Și trebuie să acordăm atenție acelor categorii, celor mai vulnerabile, care au nevoie de o protecție între ghilimele fiind spus, consolidată. Mă gândesc la minori, dar și la alte grupuri de risc, precum persoanele în vârstă sau cele cu dizabilități. Noi am dorit să subliniem cât era de importantă această dimensiune de gen, tocmai pentru că făceam trimitere la programul DAFNE, care a reprezentat o experiență pozitivă și trebuie să folosim acest program pentru a trage învățăminte în ce privește lupta împotriva violenței în cadrul familial. Și o atenție foarte mare trebuie acordată minorilor, mai ales minorilor abandonați, celor exploatați și abuzați. De asemenea, în acest program ar fi bine să ținem mai bine cont și să îi implicăm pe cei care pot să mărească gradul de eficacitate, ONG-urile și toate celelalte entități uh, care se implică pe plan european. Mrs. Wikström, I'm Mulțumesc, doamna Wikström. Da, vă rog, Cecilia, E rândul dumneavoastră. Îmi cer scuze, îmi cer scuze, domnule președinte. Avem aici un schimb de opinii și niște discuții extrem de intense, dar în mod bilateral. A, sugerez colegilor să încerce și metoda asta din când în când să vedeți că funcționează. Bun. Vreau să vă spun că mai întâi de toate sunt raportor din umbră pentru ALDE și vreau să mulțumesc raportorului pentru munca sa extraordinară, ca de obicei, și pentru sensibilitatea sa și atenția pe care o acordă punctelor de vedere exprimate de colegii din celelalte grupuri politice și asta înseamnă că munca noastră este și mai interesantă. Propunerea din partea Comisiei a apărut referitor la dezbatere financiare pentru următorul cadru financiar multianual și este o dezbatere importantă. Este deosebit de important ca toate părțile implicate să beneficieze de atenția pe care o merită. În acest sens am înaintat câteva amendamente tocmai pentru a mă asigura de acest lucru. Eu mă refer mai întâi la faptul că accentul pus pe egalitate trebuie să fie sporit. Salut amendamentele care vizează schimbarea articolului 4 din propunerea Comisiei, obiective specifice, pentru că sunt prea multe obiective și există aici un fel de risc de suprapunere a acestora. Aceste obiective ar trebui mai degrabă să fie separat rezolvate, um, pentru a fi cât mai clari, în așa fel încât fiecare obiectiv să obțină atenția pe care o merită. Aș dori să sugerez de asemenea să adăugăm xenofobia printre aceste obiective, având în vedere că xenofobia e, reprezintă un punct de îngrijorare în foarte multe state membre și am văzut câteva exemple oribile la ce se poate ajunge din cauza xenofobiei și poate reprezenta chiar o adevărată amenințare pentru valorile europene. De aceea trebuie să punem accentul pe xenofobie. De asemenea, aș dori să uh, subliniez necesitatea de a promova, de a proteja uh, drepturile persoanelor cu dizabilități. E un lucru care, într-adevăr, trebuie să fie făcut întotdeauna, să, fie, să fi fost fi făcut întotdeauna. Dar poate că nu punem suficient accent pe această categorie, persoane cu disabilități. De asemenea, lupta împotriva discriminării de gen. Dar tot atât de important este să in, in, introducem și uh, discriminarea care este bazată pe gen, identitatea sexuală. Și știu că există ONG-uri care lucrează în acest domeniu și trebuie să promovăm munca lor, pentru că nu e întotdeauna chiar atât de ușor să uh, fii o, o organizație neguvernamentală în ziua de astăzi în Uniunea Europeană în anumite state membre. Și în final, ceea ce facem noi prin acest raport trebuie să avem o, să aibă o semnificație și asta se poate obține doar dacă, într-adevăr, programele funcționează la fața locului. Deci trebuie să menținem niveluri de finanțare suficiente pentru aceste programe. Și cred că, pe ansamblu, linia în care merge doamna directoare este o direcție foarte bună, îl putem susține în numele grupului nostru politic și știm că există foarte multe sugestii care au fost înaintate de către colegi, care sunt valoroase și care cu siguranță vor fi discutate uh, de raportorii din umbră. Dar să nu uităm că obiectivul principal al acestui raport este tocmai valoarea adăugată la nivel european. Doamna Lambert, dacă puteți să interveniți în două minute, ar fi superb. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc doamnei Kinga Gons pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o pe marginea acestui text. Da, și noi la Comisia pentru Ocupare lucrăm pe marginea acestui text, încercăm să găsim acele sinergii între cele două comisii care ne vor permite să mergem într-o aceeași direcție. Cred că faptul că nu se poate schimba titlul, că nu se schimbă titlul. E bine, acest lucru salutăm, pentru că asta oglindește cât mai bine conținutul textului și e vorba de protecția datelor, uh, care de asemenea trebuie să facă parte din acest raport, lucru care nouă ni se pare că este un compromis foarte bun, un amendament de compromis, plecând de la amendamentele care au fost înaintate pe această temă. Au fost spuse foarte multe lucruri de către ceilalți raportori din umbră, așa că sunt de acord cu cele spuse. Mai aveam însă doar o întrebare în ceea ce privește drepturile consumatorilor. Acest domeniu, unde anume va intra acesta uh, în pachetul final? Pentru că, din punctul nostru de vedere, nu e chiar același lucru să, să discuți despre drepturi în funcție de categorii. Și poate că ar fi bine să găsim loc și pentru drepturile consumatorilor să ținem seama de elementele programului DAFNE și elementele preluate de acolo. Acesta ar fi un subiect la care aș fi vrut totuși să găsesc, să, să, să mi se dea mai multe explicații, să știm unde ne îndreptăm. Bun, mulțumesc doamna Lambert, acum doamna Romero, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să mă refer la filozofia acestui program, dreptul și cetățenie pentru că, sub pretext de simplificare, nu putem să evităm să ne gândim concret la priorități. Și, într-adevăr, rubrica aceasta referitor la prevenire în cadrul acestui program, uh, spre exemplu, dependența față de droguri. Eu cred că acest lucru sustrage, de fapt, o parte din eforturile noastre din, în domeniul luptei împotriva violenței. Mă refer la programul DAFNE. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că vor exista schimbări în ceea ce privește finanțarea de la un cadru financiar la altul. Însă lupta împotriva violenței conjugale, domestice, casnice trebuie să fie în continuare o prioritate. Pre- prevenția, prevenirea în acest domeniu este deosebit de importantă pentru că e o temă care este deosebit de importantă. Aici discutăm, iată, despre droguri duri, dure și uh, droguri tari, droguri ușoare. Nu știu dacă acesta este subiectul principal. Nu știu dacă acest lucru trebuie să fie inclus în acest program. Uh, pentru că, da, într-adevăr, există o latură de sănătate, de asistență, de asigurări sociale și așa mai departe. Dar dacă îl includem în acest program, comparativ cu ceea ce am avut anterior, comparativ cu toată tema legată de represie, atunci asta ar însemna că n-am mai avea suficiente fonduri pentru lupta împotriva violenței casnice. Și mie mi se pare că acest lucru nu se poate accepta. Există aici un dezechilibru. E adevărat că programele acestea de uh, la nivel intern și justiție și așa mai departe este deosebit de important. Sistemul SI, sistemul BIS și așa mai departe. Dar nu uitați că 1% din uh, programarea financiară pentru acest ansamblu de uh, programe trebuie să fie utilizat și pentru uh, subiectul violenței uh, în cadrul familiei. Mulțumesc foarte mult. Acum am să dau cuvântul doamnei raportor Gönz pentru a încheia dezbaterea. Mulțumesc foarte mult Ați spus foarte bine care erau principalele îngrijorări din acest program. Pentru că ne întrebăm dacă acest unic program va putea să fie demnul urmaș a celor trei pe care le înlocuiește. Și ne întrebăm de asemenea cu atâtea, atât de puține resurse, cât de multe obiective putem să includem aici. Spunem că în programe precum uh, Europa pentru cetățeni nu avem niciodată suficiente resurse. Noi oricum constatăm uh, că s-a înregistrat o scădere a bugetului. Va trebui să purtăm o adevărată dezbatere ca să vedem cum putem să ajungem la un compromis în ce privește obiectivele, să nu avem prea multe pentru că nu avem bani ca să le finanțăm, dar nici să nu avem uh, o linie prea simplistă, pentru că programul DAFNE a fost unul de succes, dar acum trebuie să ținem cont și de alte domenii politice. Deci, la un anumit moment dat, între comisiile care colaborează la redactarea acestui raport, va trebui să ajungem la o înțelegere în această privință. Jean Lambert a vorbit și despre drepturile consumatorilor, protecția acestor drepturi. Există un alt program care se ocupă deja de protecția drepturilor consumatorilor. Încă o dată trebuie să reușim să uh, ajungem la un uh, compromis, la o formulare care să se încadreze în domeniul de acoperire al programului despre care discutăm astăzi. Și mulțumesc pe această cale asistenților și tuturor celor care m-au sprijinit. Am avut organizații foarte bune și ne-am bucurat de o largă cooperare. Vă mulțumesc! Mulțumesc doamnei raportor Gonț. Data estimativă pentru vot va fi 26 noiembrie anul curent, ceea ce înseamnă că acum, în jumătatea de oră care ne-am rămas la dispoziție, putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Știți că la 11 și 10 va avea uh, loc votul. Ca atare, acum trecem la punctul 6, stabilirea programului Europa pentru cetățeni pe perioada 2014-2020. Raportor, domnul Ceaba Șogor. Discutăm astăzi despre proiectul de aviz și termenul limită pentru depunerea amendamentelor este de precizat. Acum îi dau cuvântul domnului Șogor. Vă reamintesc că pentru a putea trimite acest aviz în timp util Comisiei competente pe fond, respectiv Comisia de Cultură, s-a stabilit un uh, termen mai apropiat pentru depunerea amendamentelor decât uh, ne-am fi așteptat. Dar haideți mai întâi să dăm cuvântul domnului Șogor. Vă mulțumesc, Domnule președinte, e adevărat că nu avem suficient timp la dispoziție și din cauza că la Comisia Cultură nu s-a ajuns la un acord cu Consiliul în ce privește temeiul juridic pentru acest text. S-a spus că există un obiectiv dublu pentru acest program vrem să apropiem Europa de cetățeni și, pe de altă parte, să uh, încurajăm participarea societății civile. Însă, nu s-a ajuns la o înțelegere în ce privește, cum spuneam, temeiul juridic, pentru că până la urmă ar fi nevoie de o dublă bază juridică. Iar în plus, avizul serviciului juridic al Consiliului este diferit de poziția Parlamentului și mai ales din două puncte de vedere. Cele două obiective menționate sunt egale, sunt pe picior de egalitate sau sunt subordonate. Apoi, nici Comisia, nici Consiliul nu cred că combinarea între articolul 352 și 167 367, mă scuzați, ar fi posibilă. Din punctul de vedere al serviciului juridic al Parlamentului, aceste două proceduri sunt compatibile. Și faptul că se, uh, s-a formulat textul așa cum arată el acum, s-a creat un fel de punte între ce s-a întâmplat înainte și uh, ce ne dorim să se întâmple pe uh, viitor. cât mai multe cât mai mulți cetățeni europeni ar trebui să se simtă uh, uh, motivați de spiritul european și să uh, se simtă cât mai vizați. Și de aceea ar trebui să reacționăm astfel atunci când punem pe picioare proiecte și atunci când vrem să le punem în aplicare. Dacă trăim cu toții în același spațiu european și dacă nu există frontiere fizice, atunci cred că o să putem să avem și un spirit mai deschis și să ne uh, acceptăm să mai bine. Trăgând învățăminte din cei 50 de ani de istorie comună și suntem uh, limitați la un buget de 290 de milioane de euro. Și Termenul pentru depunerea amendamentelor este fixat acum la 26 septembrie. Mulțumesc. Acum dau cuvântul deputaților care doresc să ia cuvântul. Mai întâi, doamna Iaroca. Vă mulțumesc. Aș vrea să întrerup microfonul vorbitoarei. Anvisa. Okay, so the Commission's proposal on putting uh, Roma in, in one of the forefront of the uh, focus group of... Eu consider că cetățenii romi ar trebui să fie un grup țintă pentru acțiunile din acest program. Știți că comisia noastră a depus multe eforturi pentru punerea în aplicare a strategiei europene care viza pe cetățenii romi. Știți că situația uh, lor este una precară, ei nu pot să își exercite drepturile de cetățeni europeni și de aceea aș fi dorit să-mi aduc contribuția la acest text, astfel încât ei să rămână în continuare în centrul atenției și să spun cât de uh, uh, indispensabil este să putem să fiind prezenți în cele mai mici regiuni pentru grupurile cele mai uh, vulnerabile. Și eu cred um, că aceste regiuni și aceste grupuri vulnerabile ar trebui să fie chiar prioritare pentru uh, sprijinirea prin intermediul acestui program. Mulțumesc, doamna Gonț. Apropo de dezbaterea despre baza juridică, și știu că se vorbește despre această dublă bază juridică pentru acest program. Uneori, mie mi este foarte greu să înțeleg de ce uh, e atât de greu să vorbim despre o Europa a cetățenilor Uh, pentru că ne lovim de toate aceste obstacole de natură legislativă, economică, financiară. Ori noi suntem aici ca să înțelegem interesele cetățenilor și de aceea urez tot uh, succesul raportorului în negocierile cu privire la temeiul juridic. Ne plângem că euroscepticismul uh, este în creștere, că participarea la alegerile europene este în scădere, dar asemenea programe ne-ar putea ajuta să, să inversăm aceste tendințe, să îi facem pe cetățeni să fie conștienți de drepturile lor și să își dea seama cât de prezentă este Europa în viața lor de zi cu zi. Sper așadar că o să putem să fim suficient de puternici ca să apărăm acest program și pentru ca el, în final, să fie unul suficient de solid. Mulțumesc, doamna Romero are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, acest program este deosebit de important, însă, din păcate, situația pe care o vedem, așa cum spunea și doamna Kinga Gonț, pe care o vedem mai peste tot în Europa, este că există o mare îngrijorare. Și atunci noi nu știm foarte bine dacă acest program, într-adevăr, își va atinge obiectivele fixate. Aici e vorba de un vot de încredere, în așa fel încât programul să fie unul eficient, ținând seama și de rata sa de finanțare. Asta ar însemna atunci așa cum spunea și domnul raportor, că nu putem să lăsăm deoparte uh, tot ceea ce este legat de participare și de motivare. Uh, trebuie să ne bazăm pe memoria istorică și în acest sens noi trebuie să ne să fim motivați, să fim angajați și cred că aceasta este și opinia exprimată de către raportor. Iar în acest sens aș dori să subliniez faptul că acest lucru este mai necesar acum decât niciodată în toată Europa, pentru că într-adevăr e vorba nu numai de minoritățile uh, rome, e vorba de minorități importante, dar e vorba și de cei care astăzi în Uniunea Europeană sunt uh, incluși în categoria imigranților, pentru că e nevoie de această tranziție către imigranți Mitterrand că, spre cetățean. Și asta e vorba, aici intervine și uh, uh, aspectul legat de uh, de educație. Trebuie să punem accentul pe drepturile minorităților în acest program și, în general, trebuie să încercăm să uh, subliniem interesul pe care îl reprezintă participarea activă și motivația activă la aceste programe. Pentru că e vorba de un program care este deosebit de important, care este un program plin de viitor și sper că prin acțiunea noastră să reușim să remediem acest punct la timp. Mulțumesc și acum domnul McIntyre. Thank you, Madam, Mr. Chairman. Um, I'm... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte îngrijorată de toată această idee cu acest program. În primul rând, suntem gata să cheltuim 229 de milioane de lire pentru a îmbunătăți integrarea. Cred că într-o Uniune a statelor membre nu sunt deloc bucuroasă pentru promovarea unei uh, uniuni mai apropiate. Am auzit de la domnul Barroso în discursul despre starea Uniunii că își dorește o federație a statelor națiune. Eu nu vreau să văd o federație a statelor Uniune. Cred că mai degrabă ne îndreptăm spre propagandă decât spre altceva. Aceasta nu este o măsură care ar putea să aducă oamenii la vot. Se merge mult mai departe, de fapt, și nu cred că acesta este felul în care ar trebui să folosim banii contribuabililor. Okay, Mrs. McIntyre, now your turn. Mulțumesc, doamnă McIntyre. Și acum domnul Șogor poate să ia cuvântul pentru a face concluziile, trage concluziile despre acest raport și să stabilească și uh, data de amendamente de depunere. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să răspund doamnei McIntyre. Dacă vă uitați la articolul 3, structura programului și acțiunile de susținere, nu scrie nimic despre federalizarea domnului Barroso, ci se vorbește despre o, durată de șapte ani, uh, program pentru cetățeni, pentru ca cetățenii să se poată întâlni, să poată să își, uh, își împărtășească valorile culturale și Deci nu este vorba de o federalizare a Uniunii. În al doilea rând, sigur că sperăm ca Comisia pentru Cultură să găsească un acord cu Consiliul pe baza acestei uh, propuneri. Mulțumesc. Then, as we said at the outset, we have a după cum spuneam uh, la început, avem un termen de depunere a amendamentelor care este 26 septembrie și cam atât uh, despre acest punct de pe ordinea de zi. Acum vom trece la vot, care înseamnă votarea 4 patru dosare de la 11 și 10 încolo. Fiind dat că avem 20 de minute care ne-au rămas, aș propune să facem o pauză, astfel încât uh, deputații care au uh, programat voturile la 11 și 10 să poată participa la vot. Haideți să facem o pauză de 20 de minute și în 20 de minute reîncepem. Mulțumesc!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 Dragi colegi, doamnelor și domnilor, stimați membri, vă rog frumos să luați loc. Moi, moi, je viens à et je dis, Please, please, dear colleagues, take your seats. We have four votes. Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Avem patru voturi de făcut, așa că vă amintesc încă o dată uh, să pregătiți cartelele de vot. Aș dori să știu dacă sunteți gata. Do you have your electronic chart? Aveți cartelele de vot? Yes, Simon. Da, Simon Busetil domnule președinte. Dacă vreți să ne mai acordați câteva secunde, pentru că încă mai așteptăm să primim lista de vot noi la PPE. Are you all set? Do the different political groups have... Toată lumea a primit lista de vot, cel puțin diferitele partide politice, grupuri politice. Silence in the room. Frumos, vă rog frumos un pic de liniște în sală. Every, each and every political... Fiecare grup politic are la îndemână propria sa listă de vot. At sight. Toată lumea are cartelele de vot electronice pregătite? Bun. Așa că vă rog, un... aveți puțin tică răbdare. Un pic de atenție. Ah, this is the first. This is the first. We have four votes. Deci, avem patru voturi de realizat astăzi. Voturi electronice pentru patru dosare diferite. Avem mai întâi, punctul 8 de pe ordinea de zi, e vorba de raportul intermediar, în vederea obținerii unui rezultat pozitiv al procedurii de aprobare a cadrului financiar multianual 2014-2020. Raportor este colega noastră, doamna Monica Holmeier. Am zis bine? Bun. Iată, acum trecem la adoptarea proiectului de aviz avizul colegei noastre, doamna Holmaier. Dar mai întâi, doamna raportor, doriți să faceți câteva comentarii înainte de a trece la vot? Sau mai târziu? Herr Vorsitzender, ich darf mich nur einfach kurz bedanken. Wir haben versucht, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să intervin doar pentru a vă mulțumi. mulțumi. Am încercat să cooperăm cât mai strâns cu putință. Uh, nu am reușit, în ciuda eforturilor făcute, să ajungem întotdeauna la amendamente de compromis. Însă, acolo unde am reușit, e foarte bine, așa că mulțumesc tuturor celor care au participat la aceste dezbate și sper că vom contribui în mod pozitiv la uh, cadrul financiar multianual. Președintele. Foarte bine, trecem la vot acum. Voi începe, mai întâi încep cu amendamentele. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Extensions. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abține se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împo împotriva, abțineri se adoptă. Doriți să verificăm? Verificăm, deci, amendamentul 7. The vote is open. S-a deschis votul votat toată lumea. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, nimeni împotrivă, 26 abțineri. Mulțumesc. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri, se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Împotriva. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, 35 împotrivă, 0 abțineri. Bun, compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, votul textului astfel modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 51 pentru, 4 împotriva, 3 abțineri, ceea ce înseamnă că putem să o felicităm pe doamna Holmeier, să adoptă. Trecem acum la următorul vot. Yes, yes, Mrs. Fajon. Doamna Fajon, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă rog să modificăm următorul vot și să continuăm Uh, nu cu raportul doamnei Edith Bauer, pentru că nu aveam până acum lista de vot, nu avem toate uh, elementele și să votăm raportul Bauer un pic mai târziu, dacă se poate, să inversăm ordinea doar. Președintele, dacă nu se opune nimeni, atunci, având în vedere că așteptăm în continuare listele de vot la socialiști și democrați, vă propun să continuăm și să trecem atunci la următorul vot, ceea ce înseamnă că vom vota mai întâi vom avea mai întâi un vot orientativ în ceea ce privește directiva uh, referitoare la standardele minime pentru primirea solicitanților de azil, a cărui raportor este domnul Antonio Masip Hidalgo. Domnul Hidalgo, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Astăzi încheiem Uh, punem capăt unui drum parlamentar foarte lung. Un, multă lume știe acest lucru. Am început acum 5-6 ani de zile în Parlamentul acesta, în uh, mandatul precedent. Și am luptat din greu pentru a obține undă verde, așa că aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la aceste dezbateri, domnul Papa Nicolau, doamnei Jean Lambert, precum și colaboratorilor acestui Parlament, Michael Spencer din partea PPE-ului, care a, reprezentat într-adevăr un sprijin deosebit de important pentru munca noastră, și doamnei Maria Gandolfo, care aș spune eu că de fapt e chiar coautoarea acestei ultime versiuni a acestui raport. Și, evident, domnule președinte, uh, Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte, pentru sprijinul constant pe care ni l-ați demonstrat întotdeauna. Faptul că ne-ați reușit, ați reușit să ne scoateți dintr-un impas sub președinția olandeză, așa că fără intervenția dumneavoastră, domnule președinte, n-am fi reușit să ajungem la bun sfârșit cu acest uh, raport. Așa că, după părerea mea, cu începere de astăzi, vom avea o Europa așa cum ne dorim cu toți în sufletul și inima noastră. Cât mai, o Europa cât mai deschisă, în care libertățile să fie respectate. Mulțumesc tuturor pentru colaborare, mulțumesc raportorilor din umbră. Señor Masiv, le agradecemos nosotros a usted el trabajo. Și noi vă mulțumim, domnule uh, Hidalgo, pentru munca depusă, pentru a completa, pentru a finaliza acest raport deosebit de important, care face parte din pachetul de azil. Așa că vă propun să trecem acum la vot. Textul pe care îl avem acum e vorba de vot orientativ. Votăm textul. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm vom face un vot electronic în ceea ce privește acceptarea la nivel politic a acestui text. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. ...45 de voturi pentru, 9 împotrivă, 4 abțineri, ceea ce înseamnă că acest text a fost uh, acceptat. Vă felicit, domnule Masip Hidalgo. Mult succes în continuare. And Vă propun dacă sunteți de acord, dacă ați primit listele de vot la Socialiști și Democrați, vă propun acum să ne întoarcem la dosarul precedent, care de fapt este proiectul de raport al doamnei Edith Bauer pe tema protecției consulare a cetățenilor Uniunii în străinătate. Here have so 55. 55 to withdraw. Today morning chat. Okay. We got the feeling here that we... Avem senzația că acest vot va fi destul de complicat. Deci, să ne concentrăm. Începem cu compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Afet 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm, verificăm. Afet 6. can close. No, excuse me, excuse me, I, I, I got it wrong myself. <laughs> so, now, now, now the vote is closed. 28 against 20. 28 la 28 cu două abțineri. Deci se respinge. Trecem la 67. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm, pentru că cred că a fost aceeași majoritate. Să verificăm. Să deschis votul. The vote is closed. 22 against 36. 22 pentru 36 împotriva. Nu s-a respins în mod clar. 66. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 68. Nu, mă scuzați, 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 70. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Afet 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. Afet 8 s-a deschis votul. S-a închis votul. 33 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 s-a retras, 73 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Jurii 6, cine este pentru? Împotrivă abțineri, să verificăm. Verificăm jurii 6, s-a deschis. It's open on Yuri 6. Do you have it in mind? Okay. S-a închis votul acum. 28 pentru, 30 împotrivă se respinge. 74 a fost retras. Jurii 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Restul au fost retrase. 77. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Jure 8 a fost ca duc, spune președintele. Deci, votăm jure 8 până la urmă. Jure 8, îmi cer scuze, spune președintele, ne întoarcem. Înainte de compromisul 7 trebuia să votăm jurii 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. De deci, jure 8 s-a adoptat. Compromisul 8 acum. Cine este pentru? Am votat deja compromisul 7, spune președintele secretariatului. Compromisul 8, cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 87, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 86. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Jurii 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 87. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul 10. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Jurii 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 25. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 95 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Jurii 15. Este caduc. Juri 16, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Juri 17, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 27, pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 AFET. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. AFET 12. S-a deschis votul. Bear it in mind. The vote is open. Now closed. S-a închis votul. 33 pentru, 25 împotrivă se adoptă. Amendamentul 30 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Afet 13. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Mai am S-a închis votul. 28 pentru, 30 împotrivă, se respinge. 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Să verificăm. 97 trebuie să verificăm. Votes closed. S-a închis votul, 28 pentru 30 împotrivă, se respinge. Deci acum 96. Cine este pentru? Împotrivă. Eu cred că va fi din nou 30 la 28, deci se respinge. Va fi la fel, spune președintele. Da, bine, haideți să verificăm. Amendamentul 96 s-a deschis votul. Closed. Yeah, 28 against 30. Cum spuneam, 28 la 30 se respinge. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Afet 5, 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Treizeci și șase pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Treizeci și șapte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Afet 20 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la citări și la considerente. 42. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge, cred. Verificăm amendamentul 42. S-a închis votul. Aceeași majoritate. Se respinge. Următoarele două sunt identice. Amendamentul 1 sunt identice, dar trebuie votate, spune secretariatul. Da, credeam că erau identice cu 42. Trebuie să le votăm. 43 și afetul 1. Cine este pentru? 43 și afetul 1. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri se respinge. Amendamentul 1 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următoarele două sunt din nou identice. 44 și 2. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 Abține se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Amendamentul 55 la, a fost retras, ni s-a spus. Că a fost retras, doamna Faion, nu-i așa? Da, a fost retras. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 a fost retras. 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 12. Cine este pentru? Următoarele două sunt au fost incluse în precedentul vot. 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Jurii 3. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost respins. Verificăm amendamentul 13. Cred că a fost respins. S-a deschis votul. One EPP too many. One EPP too many. Now, now turn. Now. Un vot de la PPE în plus. S-a închis votul acum. 29 la 28. Se adoptă. End. And. Yuri 4. Favor. Jurii 4. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Jurii 5. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 14. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 15. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votăm întregul text astfel amendat. S-a deschis votul. S-a închis votul. 51 pentru, 5 împotrivă, nicio abținere. Felicitări doamnei Bauer. And we still have a fourth vote to go through. Not that complicated. Încă un vot, dar nu foarte complicat. E vorba despre un vot de orientare pentru ne apropiem de sfârșit, spune președintele. De sfârșitul sesiunii de votare. Cum spuneam, mai avem de votat un element important din pachetul azil, respectiv acceptarea acordului în ce privește criteriile pentru a determina care sunt statele membre ce trebuie să uh, uh, examineze cererea de protecție internațională a unui uh, candidat la azil. Raportor este doamna Cecilia Wikström, care ar vrea să ia cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acesta este într-adevăr o zi importantă, așa cum a spus și domnul Hidalgo înainte. Este unul din dosarele care va forma după aceea sistemul comun de azil european. Aș dori să folosesc această ocazie pentru a-mi exprima recunoștința și mulțumirile tuturor celor care s-au implicat în acest dosar. A durat uh, destul de mult timp și a fost destul de complicat, însă, datorită bunei comunicări și cooperări, am reușit în fine să avansăm și am ajuns mult mai departe decât ne-am fi imaginat vreodată la începutul procesului. Aș vrea să mulțumesc în primul rând tuturor raportorilor din umbră pentru contribuțiile valoroase la acest dosar. Mulțumesc și celor care mi-au oferit consultanță pe temele necesare, Policy Advisor și alții. Și dumneavoastră, domnule președinte, și uh, președințiilor cu care am lucrat, cinci dintre ele, și mai ales uh, și președinției cipriote care va încheia acum dosarul. Mulțumesc în mod special secretariatului Libe și Patriciei, Patriciei Van der Pe. Mulțumesc și foarte mult pentru că m-ați ajutat. Astăzi în momentul de față dosarul uh, poate să înghețe situația așa cum este, cu rezervele că s-ar putea să mai existe și uh, anumite schimbări tehnice datorită comitologiei. Scopul ar fi ca comitologia să se încheie în timpul lunii octombrie și după aceea să ne întoarcem la vot în Comisia Libe. Speranța mea este să putem vota la plenara din decembrie. Permiteți-mi, vă rog, în acest moment să subliniez că Dublin ca atare nu este un instrument de solidaritate și cred că este important să continuăm discuția pe tema solidarității între statele membre și instituțiile Uniunii Europene în domeniul azilului. Trebuie să continuăm, deci, să vedem lucrurile din această perspectivă. În calitate de colegislatori, este responsabilitatea noastră să fim pragmatici și să facem cât se poate de mult din această situație. Dublin este ceea ce avem acum și sunt foarte mândră să fi putut contribui la o îmbunătățire considerabilă a acestui regulament. Dublin 3 va fi mai bun decât Dublin 2. De aceea, dragi colegi, aș vrea să vă rog să mă susțineți astăzi la votul acestei uh, propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Wikström! Mulțumim tuturor și sunt și eu martorul faptului că a existat multă, multe eforturi care, s-au, care au fost investite în acest dosar Dublin 3, care conține toate elementele importante ale regulamentului Dublin. În acest vot care oferă în același timp și mandat Consiliului de a negocia cu Parlamentul. Toate elementele care încă nu sunt rezolvate vor fi rezolvate. Trecem acum la vot. Primul lucru, lucru este analiza textului, cine este pentru, nu, e vorba de vot pe text, ce e împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum facem o verificare electronică a textului în totalitatea sa. S-a deschis votul? Nu? Nu s-a deschis încă. Acum s-a deschis. S-a deschis așadar. Și s-a închis. 41 pentru, 5 împotrivă, 10 abțineri. Mulțumesc, doamnă Wickstrom. Mulțumesc încă o dată. Iar acum mulțumim tuturor deputaților care s-au implicat în uh, sesiunea de votare și continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul final în această dimineață. Cei care pleacă din sală, vă rog să o facă în liniște. Bye. Thank you. Dear colleagues, it's about time. Those leaving the room do it. Dragi colegi, vă rog, cine este din sală să iasă în liniște, cei care rămân, vă rog să fiți atenți. Liniște, vă rog, în sală. Please, I call your attention. Those remaining in the room, please do it. Cine rămâne în sală, vă rog să facă liniște pentru ca să putem trece mai departe la punctele de pe ordinea de zi care mai rămân de discutat. Trecem la punctul numărul 12, protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date regulament general privind protecția datelor. Raportorul este domnul Ian Filip Albrecht. O să ascultăm și un rezumat al punctului 13 din partea raportorului domnul Dimitrios Druțas pentru directiva cu privire la prevenirea, investigarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, dar și uh, urmărirea penală a infracțiunilor sau a executării pedepselor și la libera circulație acestor date. Avem uh, mai întâi raportorul pentru regulament și raportorul pentru directivă după aceea. Amândoi și-au prezentat primul lor document de lucru pe baza acestor două instrumente de lucru iar acum sunt gata să ne prezinte rezultatele și progresele făcute în aceste două dosare. Ceea ce apoi va permite o reuniune interparlamentară între comisii în Parlamentul European, care va implica și reprezentanții parlamentelor naționale. E vorba de 9-10 octombrie, în care se va prezenta și cele doilea document de lucru. Haideți să-l ascultăm mai întâi pe primul raportor în, uh, responsabil cu regulamentul și după aceea pe raportorul responsabil cu directiva. Domnule Albrecht, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am avut o serie de reuniuni tehnice foarte intensive înainte de pauza parlamentară în primul rând, toți raportorii din umbră de la LIPE, dar și raportorii și coordonatorii din uh, cadrul acestei comisii au fost extrem de răbdători. Am trecut prin toate prevederile acestui regulament, un lucru extrem de amplu, extins și de aceea uh, foarte uh, a luat foarte mult timp pentru a putea analiza propunerea comisiei în profunzime. În momentul de față finalizăm acum aceste lucrări. Am avut o reuniune foarte importantă pe tema actelor delegate și actelor de implementare pe baza propunerii comisiei și trebuie să terminăm uh, discuțiile săptămânile viitoare. Sunt foarte convins că vom avea ocazia să terminăm lucrările înainte de reuniunea parlamentară mixtă care va avea loc pe 9 și 10 octombrie, după cum spuneam uh, la Bruxelles. Aș vrea să-i amintesc uh, aș vrea să le amintesc oaspeților din această sală că pot trimite cât mai mulți parlamentari naționali pentru reuniunea noastră parlamentară mixtă, pentru că acest regulament uh, se referă foarte mult la legile existente pe tema protecției datelor la nivel național și avem nevoie de contribuțiile lor pentru ca să putem uh, crea un nou regulament uh, amplu și util. Toți uh, oaspeții și toți deputații sunt, bineînțeles, invitați la această reuniune comună parlamentară pentru că avem invitați de vază care să ne explice despre ce este vorba în această propunere de regulament. Cred că este extrem de important să avem ocazia să discutăm în Parlament și aici în Comisie. Avem doar 30 de minute pentru cele două dosare și deci nu vom putea avea o discuție prea amplă. Aș vrea să începem prin a vorbi despre felul în care raportorii din umbră și raportorii au ajuns la reformă asupra regulament, reforma regulamentului și apoi reforma directivei întreprise de către domnul Druțas. Avem și o să avem și reuniuni cu raportorii din umbră, iar apoi vom avea un schimb de opinii tot în cadrul Parlamentului și vom încerca să intrăm în uh, detalii la fiecare secțiune, pentru că va trebui să facem uh, să intrăm în detaliu pe uh, dosare. Am avut de, mai multe discuții pe tema unor subiecte legate de protecția datelor și cred că ar trebui să încurajăm și să permitem legislația națională în domeniu să devină activă. Trebuie și să găsim uh, poate un acord pentru un regulament la nivel european care să poată să stabilească standarde clare în domeniu. Acestea sunt chestiunile care vor fi discutate și în reuniunea parlamentară mixtă. Vreau să încurajez pe colegi și pe reprezentanții altor comisii să participe la această dezbatere. Apoi voi încerca să mai pregătesc un al doilea document de lucru. După ce domnul Druța mi-a spus că a prezentat ultima dată documentul de lucru care nu face decât să schițeze pachetul de reformă, um, vom putea acum să încercăm să citim acest document. Cred că este foarte important să avem o abordare cât mai largă și cât mai diferențiată. Și va trebui, de asemenea, să fie conștienți toți deputații de această necesitate. In English, so we will translate it afterwards. And... Și o să avem o prezentare oficială în timpul întâlnirii la începutul lui noiembrie, pe 5 și 6 noiembrie. Și o să încercăm să vedem cum putem să includem acest lucru pe ordinea de zi a comisiei, ca să putem uh, să avem și o altă dezbatere. Având în vedere metoda de lucru și calendarul, cred că suntem foarte aproape de uh, faza în care vom putea prezenta un proiect de raport. Practic, în decembrie, cred că o să putem să facem acest lucru. O să mai avem multe întâlniri între raportorii din umbră și de asemenea schimb de vederi cu reprezentanții Comisiei și cu reprezentanții Consiliului. Știu că și grupul de lucru de la Consiliu este foarte activ. Știu că vor exista anumite modificări aduse propunerii inițiale a Comisiei la Consiliu cu care noi putem să fim de acord aici la Parlament, dar altele pe care nu le împărtășim deocamdată și va fi nevoie de negocieri. Și sper ca uh, în februarie deja, cel mai târziu în aprilie, să putem să demarăm trilogul astfel încât uh, până în primăvara anului viitor să putem să terminăm această reformă și în tot cazul înainte de sfârșitul legislaturii actuale. Deci, cam așa ne-am organizat noi. Sper să reușim să încheiem întreaga procedură până în primăvara anului viitor. Noi am adresat niște întrebări serviciului juridic din partea raportorilor din umbră. Nu am primit încă un răspuns. Sperăm ca acesta să ne parvină până săptămâna viitoare ca să știm exact care este poziția oficială a serviciului juridic. Le mulțumesc pe această cale oricum pentru colaborare. Sunt mai ales aspecte instituționale ca să vedem cum vom reglementa Uh, raportul dintre cele trei instituții. Atunci când vorbim de exemplele legate de actele delegate și actele de implementare, care sunt extrem de multe, nu e cazul să ne ascundem după degete, pentru că la Parlament și la Consiliu există o dorință de a reduce actele delegate și actele de implementare la un număr minim care ar fi necesar pentru a pune în aplicare ceea ce vrem. Bineînțeles că acesta este un, acesta este un regulament neutru din uh, perspectivă tehnologică. Nu vrem, bineînțeles, ca peste 10 uh, ani să fim tot aici și să încercăm să schimbăm uh, totul din nou. Trebuie să fim neutri, trebuie să creăm ceva care să fie sigur din punct de vedere al temeiului juridic, și uh, pentru cetățeni să fie un lucru favorabil și, bineînțeles, și pentru întreprinderi și, nu în ultimul rând, pentru judecătorii care trebuie să implementeze aceste lucruri. Iar pentru autoritatea de protecție a datelor, uh, de asemenea, e un lucru foarte important și invităm această autoritate să participe la reuniunea noastră. Cam atât aveam de spus. Vroiam să răspund poate și la câteva întrebări cu privire la dezbaterea pe conținut, dar mai degrabă ar fi bine să folosim altă ocazie când avem mai mult timp pentru a discuta aceste chestiuni de detaliu și să discutăm uh, documentul de lucru la care voi mai lucra până la începutul lui octombrie după aceea. Acesta va fi tradus până la începutul lui noiembrie și vom avea apoi o nouă rundă de dezbateri. Mulțumesc foarte mult, domnule Albrecht, pentru rezumatul activităților în curs cu privire la regulament. Acum o să-l ascultăm pe domnul Druțas, care ne va vorbi de directivă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi putea să mă rezum la câteva aspecte, pentru că știți că există Um, urmărire foarte strictă a acestui pachet între directivă și regulament, iar domnul Arbrecht a menționat deja majoritatea chestiunilor practice și detaliilor uh, care contează în acest dosar. Vom, uh, bineînțeles, vom urmări ce se va întâmpla și cu dosarul acesta mai departe. Nu trebuie să mai adăugăm prea multe de la ultima noastră întâlnire. Problema principală cu directiva, mai degrabă politi- problema politică, dacă îmi permite să-i spun așa, rămâne una validă. De fapt, intenția statelor membre în legătură cu această directivă e în continuare foarte vagă. Va fi foarte interesant să o ascultăm pe doamna comisar Reding, să vedem ce spune dumnea ei despre acest subiect și care sunt uh, indicațiile din partea comisiei cu privire la acest subiect. Suntem în contact cu uh, Consiliul și cu președinția cipriotă, dar răspunsurile pe care le primim de acolo sunt uh, cam în aceeași uh, direcție ca înainte de pauza de vară. Nimic nu se schimbă în intenția de a discuta directiva, dar știm care sunt gândurile ascunse ale unora din reprezentanții statelor membre. Iată de ce eu cred că reuniunea planificată pentru săptămâna viitoare de reuniunea deci mixtă interparlamentară este importantă pentru că avem ocazia să ne întâlnim cu colegii noștri și pentru că așa vom afla oarecum ce părere au ei despre acest subiect și vom afla poate și mai multe din partea statelor membre. Iată de ce mi-am permis să-l repet ceea ce a spus Ian Albrecht Facem, lansăm un apel față de toți colegii noștri din comisie să participe la această reuniune. Va fi extrem de important să facem un schimb de opinii și să prezentăm colegilor noștri de la parlamentele naționale poziția noastră și să ne facem și noi lobby-ul nostru face de colegii de la parlamentele naționale. După cum spuneam, vom continua cu uh, pachetul acesta care unește regulamentul de directivă. De când am finalizat negocierile pe tema formulării în regulament cu Comisia, acum vom începe și lucrările pe directivă. După cum spuneam, vom urmări calendarul care a fost deja prezentat de către Ian Albrecht pentru a putea păstra această abordare de pachet. Cel mai important lucru pe care va trebui să-l discutăm în curând este în ce măsură Parlamentul European dorește să meargă mai departe în cazul în care un stat membru sau mai multe state membre la Consiliu își exprimă clar intenția de a nu merge mai departe cu directiva. Nu știu dacă astăzi e momentul potrivit să facem acest lucru, dar îndată ce vom avea indicații clare, vom putea să ne hotărâm ce strategie vrem să adoptăm. Aș fi foarte recunoscător, bineînțeles, dacă câțiva colegi am putea să ne dea o indicație în legătură cu această dilemă la intervențiile lor de azi. Mulțumesc, domnul Druțaț. Iar acum îi dau cuvântul doamnei Indveld. Um, Mulțumesc, președinte. Mai întâi aș dori să-mi cer scuze raportorului pentru că va trebui să părăsesc înainte de finalul dezbaterii, să părăsesc sala. În orice caz, salut uh, abordarea sa, ideea aceasta unui pachet unic, pentru că Parlamentul European a cerut întotdeauna un instrument unic, un nivel unic de protecție. Uh, și cu toții înțelegem că a fost destul de greu să obținem acest lucru, însă în continuare, cred că e regretabil faptul că avem două instrumente diferite cu două nivele diferite de protecție. De aceea cred eu că abordarea dumneavoastră este una corectă. Acum, în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, ce vom face dacă Consiliul nu dorește să continue lucrările referitor la această directivă? Eu cred că treburile sunt destul de simple. Dacă Consiliul refuză să adopte această directivă, atunci și noi ar trebui să refuzăm să adoptăm legislație care depinde de această directivă. Justiție, cooperare polițenească și așa mai departe. Pentru că aceste texte ar trebui să fie adoptate dinpreună cu textul pe care îl discutăm noi acum. Eu sunt de părere că Până în prezent am constatat că există totuși un grad destul de înalt de acord în ceea ce privește direcția în care vrem să mergem cu această directivă. Uh, lucrurile au fost dezbătute în detaliu, însă în continuare aș vrea să atrag atenția asupra unei abordări care se bazează pe gradul de risc să avem proceduri și uh, texte care să nu fie birocratice și care să nu ducă, în fine, la uh, o spărire a gradului de birocrație când vine vorba de protecția datelor. Uh, mă refer aici la uh, cerințele de documentație, cerințele referitoare la notificări și așa mai departe. Știți că există o diferență, o distinție în funcție de uh, mărimea întreprinderilor. Uh, Acum, un alt aspect care ne îngrijorează este dimensiunea externă. Asta pune probleme, pune probleme și nu pretind că eu voi fi găsit deja o soluție. Nu, cu toții trebuie să găsim o soluție, o soluție potrivită am să merg la un eveniment organizat pe această temă, protecția datelor în uh, referitor la alte țări, cum ar fi China și Brazilia și așa mai departe. Ne-am uh, focalizat foarte mult pe dimensiunea transatlantică până în prezent, însă acum trebuie să fim atenți la toate aceste aspecte. Și ultima mea observație, domnule președinte, e mai degrabă de natură geopolitică. Noi putem să adoptăm cele mai bune legi din lume pe tema protecției datelor, dar dacă acestea nu sunt corect implementate, aplicate, atunci n-au sens, n-au nicio logică. Și aș vrea să amintesc colegilor care au deja la nivel național legi în domeniu să uh, fie atenți la implementare. Implementarea este foarte slabă și sunt foarte diplomată când spun acest lucru, sunt foarte politicoasă. Comisia Europeană a subliniat faptul că există lacune în implementarea legislației în vigoare referitor la protecția datelor, așa că uneori legislația există, dar este fie încălcată, fie incorrect aplicată, așa că vă rog frumos să fiți atenți la asta pe viitor. Președintele, mulțumesc, doamna Ințevelt, pentru aceste observații și acum, doamna Corața Bild, aș vrea să vă amintesc tuturor că la ora 12.30 avem ședința coordonatorilor și uh, știți că aceasta cere foarte multă energie din partea noastră. Așa că vă rog frumos cei care vor să participe la această ședință a coordonatorilor uh, să o facem uh, și rog colegii să fie atenți la, la ceas în așa fel încât să putem să avem această, această dezbatere. Nu uitați că pe listă mai sunt încă 10 colegi care doresc să ia cuvântul, așa că vă rog fiecare câte două minute, în așa fel încât să fim la timp. Doamna Corața Bill. Mulțumesc, domnule președinte. Salut această propunere de nou regulament și salut abordarea exprimată de către raportor. Pentru că noi trebuie să revizuim legislația existentă și să avem o abordare mai coerentă, mai cuprinzătoare. Ținem seama de noile tehnologii în acest nou text, ținem seama și de fragmentarea care există în domeniu. De aceea aș dori acum să subliniez faptul că siguranța juridică necesită din partea noastră o definiție clară. Dacă nu avem claritate, nu vom fi în măsură să implementăm, să aplicăm concret. De aceea, trebuie să clarificăm cât mai mult definițiile. Ce înseamnă datele personale? Ce înseamnă, este, ce înseamnă o încălcare clară a protecției datelor? Ce înseamnă portabilitatea datelor? Ce înseamnă acordul acordat? Pentru că dacă nu facem asta, atunci implementarea va fi dificilă, chiar imposibilă. Știu că e greu, știu că e vorba de concepte complexe, dar având în vedere că e vorba de regulament, claritatea este condiția sine qua continuăm pentru a ajunge la implementare corectă. Apoi, bineînțeles, provocarea cu care ne confruntăm este să găsim acel echilibru necesar între întărirea drepturilor individuale, cetățenești, pe care ne-o dorim, și în același timp, pe de altă parte, să ținem seama de faptul că trebuie să uh, evoluăm într-o lume reală, într-o lume așa cum este ea, în care trebuie să ținem pasul cu noile tehnologii, să nu punem sub semnul întrebării aplicarea acestor noi tehnologii, să vedem cum evoluează piața, în așa fel încât să fim cât mai concurențial, cât mai competitivi, fără a pune sub semnul întrebării existența pieței unice. Așa că în, sens, în acest sens aș dori să salut apariția unor reguli specifice pentru protecția copiilor. Evident, noi susținem acest lucru, ne dorim ca tineretul să poată să utilizeze posibilitățile de liberă exprimare pe internet. Însă nu uitați, uh, procesarea datelor copiilor vor avea consecințe pe care copiii nu le pot înțelege singuri. Mulțumesc și acum doamna Romero Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, la rândul meu, doream să îl întreb pe domnul raportor Albrecht. Cum anume această chestiune legată de dreptul la uitare va fi abordată în text? Pentru că e unul din punctele cele mai dificile, să determinăm până unde merge protecția datelor. Uh, până unde ea va fi reală, eficientă, pentru că sunt dosare în care lucrurile sunt destul de uh, complicate. Vorba, spre exemplu, în dosare cum ar fi sănătatea lucrătorilor. Acolo putem avea anumite dificultăți. Și știm că în anumite întreprinderi, uh, cum ar fi, spre exemplu, Google, care de fapt e o întreprindere multinațională și care are un monopol, e bine, există dificultăți, dificultăți mari. Sunt dezbateri referitor la ce înseamnă libertatea de exprimare, ce înseamnă codul de conduită etică. Iar acest cod încă nu există pentru că sunt foarte multe întreprinderi în continuare care uh, difuzează până la un anumit grad uh, uh, informațiile. Gândiți-vă la Google care face acest lucru. Deci, ce se va întâmpla cu acest cod de conduită, cod etic? Când anume acesta va fi adoptat? Cum anume acesta se va îmbina cu alte prevederi, pentru că de multe ori cei care emit informațiile, cei care furnizează informațiile, o fac sub identități uh, false. Și uh, chiar sunt și cazuri în care identitatea nu este falsă, însă informațiile sunt furnizate într-un anumit scop, nu pentru ca aceasta să fie menținută timp de ani de zile, și pentru a uh, utiliza anumite caracteristici anumitor persoane. De aceea cred eu că subiectul este foarte complicat, foarte complex și trebuie să fim atenți cum avansăm în această direcție. Uh, trebuie să facem această diferență între dreptul la uitare, pe de o parte, și libertatea de exprimare, pe de altă parte, precum și dreptul, știu eu, de a insulta, de a calomnia, pe internet. Iată, aspecte deosebit de importante și complicate despre care aș vrea să știu care este părerea domnului Albrecht. Mulțumesc, doamna Romero. Și acum, domnul Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să-i mulțumesc lui Ian pentru acest raport foarte cuprinzător. De câțiva ani de zile știu că lucrează la acest uh, subiect și este foarte clar modul în care el gestionează acest dosar. Cu atât mai mult aș vrea, totuși, să fac câteva observații referitor la nivelul nostru de ambiție. Nu cred că totul poate fi astfel realizat și să menținem în același timp și capacitățile noastre uh, în domeniu, capacități pe care le au întreprinderile, sectorul și așa mai departe. Aici nu e vorba doar neapărat de, de, de viteză, e un subiect pe care l-am discutat deja. Acest text va înlocui o directivă care exista timp de mai mult de 15 ani și care nu a fost revizuită. Uh, de aceea cred eu că fără alte presiuni necesare sau inutile, ar trebui să ne uh, acordăm timpul necesar pentru a ajunge la un rezultat bun. Să nu ne pripim, să nu ne grăbim. Dacă Raportul, într-adevăr, va fi prezentat în decembrie. Ar fi minunat, însă vă rog, atât pe dumneavoastră, domnule președinte, cât și raportorul, cât și secretariatul, să ne asigurăm că uh, acest termen nu va fi în, uh, fixat în ianuarie, pentru că va exista vacanța de iarnă uh, și așa mai departe. Așa că avem nevoie de timp suficient. Legătura pe care o putem face cu întreg pachetul Bun, putem face asta și sper că în direcția aceasta vom merge, pentru că aici e vorba de drepturi, pentru că trebuie să ne asigurăm că drepturile acestor două categorii vor fi respectate și vor exista cu siguranță ocazii pe lângă Consiliu să promovăm această idee. Dar nu uitați că noi în, în Parlament nu am fost suficient de fermi, nu am fost suficient de curajos pentru a menține ideile noastre și pentru a le promova către exterior. De aceea cred eu că ar fi bine să ne mai aplecăm asupra anumitor aspecte pe această temă. Salut cele spuse de Sofie Intervelt. Într-adevăr, avem legislație foarte bună, minunată chiar, însă din păcate aceasta nu este corect aplicată sau nu este pe deplin aplicată. Și indiferent ce vom vota noi, va fi un text minunat, însă problema este implementarea, aplicarea. Sunt de acord și cu colegii care au subliniat problemele legate de categoria copiilor, însă trebuie să fim atenți, să nu alunecăm pe o coajă de banană. În momentul de față, noi avem discuții cu Statele Unite și ei au genul acesta de schemă integrată în legislație. Trebuie să vedem, uh, pentru că la ei acest lucru nu funcționează, încearcă să o integreze anumite schimbări, așa că noi nu ar trebui să repetăm aceleași greșeli pe care le-au făcut și ei. Să fim atenți și să fim prudenți. De asemenea, mă refer din nou la calendar. Să nu ne grăbim, pentru că subiectul este complicat și trebuie să găsim o soluție. O altă uh, întrebare este în discuțiile noastre în ceea ce privește dreptul la viață privată. Ei bine, aici avem două texte legislative. E adevărat că asta cere din partea noastră un efort cu atât mai mult cu cât toți raportorii din umbră trebuie să ajungă la un acord, lucru care ar însemna să includem organismele Uniunii Europene în schema și sfera de acoperire a acestei, acestui regulament, lucru care necesită din partea noastră foarte multă muncă de uh, revizuire a legislației existente, muncă din partea serviciilor noastre. De aceea cred eu că ar fi bine să fixăm un termen cel mai repede ar fi cel mai bine dacă reușim. Dar să nu ne grăbim și să nu o dăm peste cap doar din cauza că ne-am pripit. Mulțumesc și acum doamna Sargentini. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului raportor. Însă, Având în vedere că nu avem suficient timp la dispoziție, aș vrea să fac doar două observații. Există mai multe dosare pe tema schimbului de date și pentru protejarea datelor cu caracter personal. Mă gândesc mai ales la Eurodac. Și de fiecare dată ne întrebăm cine trebuie să beneficieze de acces la sistemele informatice unde sunt înregistrate amprentele digitale chiar și atunci când discutăm despre mandatul de arestare european. Și acolo știm că serviciul de poliție dintr-un stat membru poate să facă o asemenea cerere de comunicare a unor date uh, unui serviciu de poliție dintr-un alt stat membru. Pentru a lupta împotriva criminalității transfrontaliere este nevoie de această cooperare polițienească, dar ea trebuie să meargă mână în mână cu uh, un nivel ridicat de protecție a, pentru datele care sunt uh, stocate. Noi nu putem să uh, avem o bună uh, funcționare a serviciilor de justiție și de poliție în general în statele membre dacă regulile pentru protecția datelor nu sunt suficient de clare. De aceea aș vrea să îi rog pe domnii raportor să ne spună cum putem să împăcăm aceste două lucruri. Mulțumesc! Domnul Kirchhoff are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte! Voi fi foarte succint, n-am să vorbesc foarte mult despre conținut, decât poate unul sau două lucruri apropo despre felul în care se vor combina regulamentul și directiva. În calitate de raportor din umbră pentru regulament, sunt deosebit de interesat uh, să știu care sunt uh, comentariile colegilor. Îmi pare rău că doamna Intveld a trebuit să plece pentru că aș fi vrut să dezbat cu dumnea ei. Trebuie să fim vigilenți și trebuie să ne dăm suficient timp pentru a face lucrurile bine. Vreau să-i mulțumesc domnului Olbrecht pentru munca depusă până acum, care a fost cât se poate de uh, cuprinzătoare. Eu mă aștept să facem niște progrese și să nu fim, uh, ca să spun așa, uh, derutați uh, de niște um, dezbateri politice care nu și-au tot timpul locul, dar așa este atitudinea doamnei Invel și nu avem ce să facem. Dar este o problemă foarte complicată, dar am ajuns într-o situație unde ultima directivă datează din 1995 dacă cineva crede că între 1995 și 2012 uh, nu s-a întâmplat nimic în ce privește internetul și volumul de date care se mișcă dintr-un loc în altul, este ca și cum uh, ai rămas uh, în secolul 20 și nu trăiești în secolul 21. Trebuie neapărat să um, actualizăm legislația și să ne dăm seama că avem nevoie de niște regulamente care să fie adaptate realității au avut loc întâlniri unde uh, s-au pus întrebări despre costul acestor, uh, aplicării acestor uh, prevederi legislative, mai ales pentru uh, micile întreprinderi. Asta nu trebuie să ne împiedice să consultăm cât mai multe părți interesate, ceea ce și facem. Este un subiect complex, dar deosebit de semnificativ și ar fi păcat ca totul să fie frânat de niște interese politice uh, înguste. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, doamna Enst are cuvântul. Ia, fie Dank. Mulțumesc. Mai întâi mulțumesc foarte mult raportorilor, mulțumesc domnului Albrecht. Cred că este potrivit să acționăm așa cum am acționat acum, chiar dacă este mai ne neobișnuit, pentru că e vorba de drepturile fundamentale pe care trebuie să le păstrăm în această legislatură, în, în această propunere legislativă. Și cred că dacă ne uităm la ceea ce s-a făcut, cred că sunt pași foarte importanți pentru cetățeni. Avem de-a face cu progrese concrete. Acesta este un lucru clar, însă Trebuie să facem presiuni în continuare pe calendar pentru ca în această legislatură să reușim să avem un rezultat la subiect. E evident că trebuie toată lumea să facă eforturi ca să putem avansa, mai ales în uh, cadrul Parlamentului. Problemele pe care le mai avem de rezolvat uh, la regulament este, sunt cele cu privire la lucrători, la protecția datelor în legătură cu lucrătorii și ar trebui poate să ne mai ocupăm și de articolul 82. Nu cred că putem lăsa articolul 82 așa cum este acum. Există mai multe variante pe care am putea să ne punem de acord. E un subiect foarte important. În legătură cu actele delegate, cred că ieri am văzut că jurii are alte posibilități. Deci am putea să abordăm de principiu această chestiune și ar fi bine și pentru ca celelalte comisii să vadă același lucru la noi, să vadă că putem uh, să stabilim un um, precedent. Calea pe care am discutat-o ieri este una bună și nu este radicală. Aș mai vrea să mai menționez un lucru, să avem grijă cu cuvântul debirocratizare. Eu sunt pentru debirocratizare, deși am de dubile mele dacă chiar funcționează, dar atunci când e vorba chiar de documentație, ar trebui să avem mare grijă, nu putem să periclităm protecția datelor. Mai vreau să fac o remarcă cu privire la directive. O soluție în formatul pachet este foarte bună, dar știm că presiunea Consiliului va fi foarte evidentă. Multe țări consideră că pot să se descurce și cu hotărârea cadru și că pot să renunțe la această directivă. Eu consider raportori și, uh, ca raportorii și raportorii din umbră, ar trebui să discutăm despre o posibilă strategie, cum acționăm, ce putem face și mi-aș dori ca în această discuție să putem și să răspundem la o întrebare cheie și anume unde este plus valoarea acestei directive, ce trebuie să apărăm, ce trebuie să încercăm să consolidăm și care sunt punctele slabe. Să facem o analiză neutră și poate să încercăm și să mergem în direcția Consiliului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ent, domnul Fos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu aș dori să mă refer la colaborarea pe care o avem. Domnul Ian Filip Albrecht conduce foarte bine aceste inițiative de colaborare. Din păcate, însă, în domeniul directivei putem spune că avem mai puține astfel de succese, dar lucrăm foarte bine și în acest domeniu, avem rezultate bune. Mi se pare important să continuăm așa. În ceea ce privește calendarul, bineînțeles că acest calendar este foarte ambițios, trebuie să ne orientăm după calendar, dar după cum a spus și Alexander Alvaro, trebuie să încercăm să ne folosim și posibilitățile pentru a recupla subiectul cu discuțiile din grupurile politice, de exemplu, și cu cei care se ocupă de subiect, ca să ne facem o privire de ansamblu despre care este situația în Parlament. În ceea ce privește granița dintre regulament și directivă, da, sigur că ar fi fost mai bine să găsim o soluție. Avem acum așa numitul soluție, numita soluție pachet, dar totuși este bine că am separat cele două subiecte, pentru că altfel trebuie să punem la îndoială totul chiar și dacă e vorba doar de o, una dintre aceste două um, subiecte, de regulament sau de directivă. Ce este foarte important pentru mine, și aici joacă calendarul un rol foarte important, este flexibilitatea. E esențial ca produsul pe care îl avem în final să și funcționeze după aceea. Deci avem nevoie de claritate în regulament, avem nevoie deci în partea de text de multă claritate, trebuie să fie clară aplicarea sa și trebuie să fie clare mijloacele juridice, iar apoi și implementarea trebuie să fie și ea stabilită. Din acest punct de vedere, cred că toate părțile despre care discutăm trebuie la un moment dat să fie aduse sub aceeași umbrelă ca să putem uh, să avem o, un regulament care să poată să țină echilibrul între participanții la aceste procese, actorii economici și să nu se pierdă calitate. Mulțumesc! But I suggest the commission... Sugerez doamnei Boulanger de la comisie să ia cuvântul dacă dorește. Mulțumesc, spune reprezentantul Comisiei. Doamna Boulanger nu este prezentă astăzi aici. Aș vrea să mulțumesc raportorilor. Ne dăm seama că la Parlamentul European se desfășoară o muncă intensivă. Uh, vă aflați în discuție cu statele membre, cu parlamentele naționale cum spuneam, este un aspect deosebit de important și toată lumea se așteaptă uh, ca la Comisia Libe lucrurile să fie făcute așa cum trebuie. Dar nu există un conflict între uh, aspectele economice și drepturile fundamentale acest exercițiu trebuie să inspire încredere, încrederea consumatorilor în faptul că datele lor personale nu vor fi folosite pentru a se comite abuzuri și că trebuie să avem încredere în piață, în, în nevoia de inovare, trebuie să ajutăm piața să evolueze. Eu cred că mai degrabă există sinergii între un grad ridicat de protecție a datelor cu caracter personal și dezvoltarea economică. Când știți că avem un număr atât de mare de șomeri în Uniunea Europeană, ne dăm seama că avem nevoie de soluții urgente. Nu zic că trebuie să uh, luăm uh, lucrurile um, fără să le acordăm suficientă importanță, dar să nu plecăm cu idei preconcepute greșite. În ce privește actele delegate, un cuvânt aș vrea să spun. În momentul în care renunțați la actele delegate, vă scoateți și pe dumneavoastră din întregul proces de concretizare uh, al uh, legislației pe viitor, pentru că în momentul în care renunțați la actele delegate, renunțați la posibilitatea de a merge până în cele mai mici detalii, pentru că sunt mulți cei care nu le doresc. Și noi vrem să protejăm autoritățile naționale, să le protejăm independența. Dar cei care, care le pasă de creștere economică ar trebui să se gândească foarte bine înainte de a cere uh, eliminarea actelor delegate. Comisia se degândește foarte bine atunci când propune acte delegate, dar să nu uităm că aceste acte delegate vor fi un stimulent pentru autoritățile naționale de a face ceea ce trebuie într-un mod coerent. Dacă veți scoate actele delegate, sistemul nu va fi echilibrat și, cum spuneam, veți renunța și la rolul pe care dumneavoastră înși ve- îl veți avea de jucat pe viitor. Deci vă rugăm frumos să vă gândiți foarte bine la acest aspect. Așteptăm cu nerăbdătare să continuăm colaborarea cu dumneavoastră și sper să puteți să profitați de intenția președinției irlandeze de a ajunge la un consens politic uh, înainte de sfârșitul mandatului său asupra acestui dosar. Președintele, Președinția Consiliului ar dori să adauge ceva, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi am dorit la rândul nostru să mulțumim raportorilor, dar și tuturor celor care au contribuit la dezbaterea de astăzi. Noul cadru pentru protecția datelor cu caracter personal este în capul listei priorităților pentru Consiliul uh, în exercițiu și pentru noi sunt uh, într-adevăr priorități importante. Am văzut acest uh, subiect ca pachet, așa cum au spus și mai multe persoane până acum. Până acum am avut două reuniuni bilaterale la Consiliu, de fapt una în iulie și una la începutul septembrie. va trebui să spunem că la Consiliul Informal care a avut loc pe 27 iulie în Cipru, miniștrii au examinat uh, problemele legate de regulament, baza juridică, accesul pentru IMM-uri, chestiunile de drept privat și public, dar au uh, studiat și problema actelor delegate. După cum uh, s-a spus de către intervenienții dinainte și de către comisie deja. Problemele orizontale vor fi și ele examinate sub președinția noastră. Am prevăzut o reuniune cu prietenii președinției, așa zisă, în care vom uh, intra în detaliu. Săptămâna viitoare vom examina regulamentul și directiva și credem că într-adevăr s-au făcut progrese foarte mari în acest domeniu în legătură cu datele cu caracter personal. Avem uh, contacte bune cu raportorii, cu raportorii din umbră și aceste contacte vor continua cu siguranță și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Nu mai avem deloc timp sunt convins că raportorul vor putea să fac, raportorii vor face un rezumat cât se poate de scurt. Îi dau cuvântul mai întâi uh, pentru concluzii domnului Albrecht și după aceea vom asculta ce spune domnul Dursas. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și colegilor care au intervenit la această dezbatere. În primul rând, vreau să-mi adresez mulțumirile pentru felul în care avansăm cu acest dosar. Există multe de lucru pentru raportorii din umbră și pentru raportori, multe care mai trebuie rezolvate. Iar uh, doamna Corata Bild a repetat nevoia de a avea o abordare coerentă care nu este fragmentată. Trebuie să depășim această fragmentare aceasta este una din chestiunile cele mai importante pe care le abordăm. Încercăm să consolidăm cadrul nostru juridic, ceea ce este deja un lucru destul de dificil. Găsirea unor definiții mai clare în acest proces ar fi un lucru necesar. Bineînțeles că trebuie să mai facem uh, progrese și în acest domeniu, după cum zicea și doamna Invert, o legislație bună cu definirea principiilor și a conceptelor ar fi de dorit. Trebuie să încercăm și să implementăm aceste reguli, să încercăm să consolidăm regulile, mai ales atunci când e vorba de mediul internațional. E nevoie de instrumente noi și din perspectiva mea, trebuie spus că avem nevoie de un cadru coerent în Europa pe care să-l putem aplica atunci când se folosesc datele cu caracter personal despre cetățeni. E o încercare foarte importantă, iar uh, domnul Romero Lopez a întrebat exact acest lucru, cum vrem să ne asigurăm că la nivel internațional putem să avem o consolidare a acestor noi inițiative noi vrem în primul rând să consolidăm cooperarea între autoritățile pentru protecția datelor, ceea ce nu este neesențial. Din contră, aceasta creează premize egale pentru toate economiile, pentru toate întreprinderile, așa că încât să avem un singur instrument, o singură abordare din partea autorităților pentru protecția datelor, și un singur fel în care, o singură cheie în care citim această lege și felul în care o interpretăm de asemenea să fie unitară. Este evident Trebuie să spunem așadar că e vorba aici de drepturi fundamentale, de implementarea drepturilor fundamentale care trebuie să fie aplicate și ceea ce încercăm să facem este exact aceasta având în vedere provocările globale. Domnul Kirkhope și doamna Ernst au spus că este important să continuăm noi, ca Parlament European, să ne ocupăm de acest dosar și mai ales să urmărim un bun calendar. Încercăm să facem acest lucru, așa cum uh, au spus însă și domnul Vos și domnul uh, colegul dinainte. Așa este. Încă de la început am spus, dacă e nevoie de mai mult timp, vom folosi mai mult timp. Deci, cred că până când ajungem la uh, momentul când uh, vom uh, rezuma amendamentele, vom, vom mai avea câteva luni. Nu vreau să, for, să număr și pauza, parlament, pauza de Crăciun, pentru că ea ne va ajuta să ne luăm energia pentru ceea ce mai avem de făcut după aceea, după Crăciun. Un ultim cuvânt uh, pentru comisie despre actele delegate, actele de implementare. Am invitat, sau de fapt mai bine zis, vom invita pentru la o a doua întâlnire suplimentară tehnică pe toată lumea interesată pentru ca să justificați dumneavoastră din partea Comisiei în ce măsură sunt necesare actele delegate și actele de implementare, pentru că atunci, într-adevăr, putem constata valoarea adăugată. Aceasta însă trebuie întâi să fie uh, demonstrată. Nu e vorba numai să fim deschiși pentru viitor. Bineînțeles că putem schimba din ce în ce mai mult temeiul juridic ca Parlament European, Comisie și Consiliu, dar nu despre asta e vorba. E vorba de mm, anumite instrumente care sunt mm, inutile și care trebuie modificate cât de repede. Acestea sunt elemente esențiale care vor trebui să fie implementate chiar dacă nu se găsesc în regulamentul de bază. Deci vom reveni asupra acestor puncte la reuniunile noastre. Suntem deschiși, bineînțeles, să acceptăm și acte delegate și de implementare. Mulțumesc. Thank you, Mr. Albrecht. Mr. Dutzes, final word. Mulțumesc, domnule Albrecht. Și acum, domnul Druțas. Da, foarte pe scurt, domnule președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, iau notă de toate abordările destul de diferite referitor la acest regulament, la directivă. Vom vedea cum anume vom proceda. După cum am spus, avem nevoie de o discuție mai aprofundată pe aceste teme. Însă, plecând de la o bază credibilă, realizabilă, așa că vom vedea în zilele și săptămânile ce vor urma care vor fi intențiile unora și altora. Și vom face o propunere, în așa fel încât să facem o analiză, să vedem care este valoarea adăugată, într-adevăr, a acestei directive comparativ cu uh, cadrul care există, legislativ care există deja. Și sper că vom putea să facem acest lucru, pentru că eu sunt convins că este necesar. Mesajul nostru trebuie să continue să fie, în continu- să fie Uh, faptul că vom avea o abordare unitară. Uh, aceasta este ideea care a fost exprimată și am ascultat și intervențiile Comisiei și ale Consiliului. Acum, dacă ne putem pune de acord asupra calendarului în ceea ce privește aceste discuții, în ceea ce privește uh, ambițiile noastre care trebuie să fie puse drept o prioritate înainte de viteza cu care avansăm. Așa că cred că vom găsi posibilitățile noastre, neces- posibilitățile sau, mă rog, pe care le, le putem utiliza pentru a găsi acel echilibru absolut necesar. Simplicitatea, simplificarea nu trebuie să ducă la o scădere a nivelului de protecție. Acest lucru este foarte clar o înaltă calitate a textului și a protecției este prioritatea noastră, dar în același timp prevederile de protecție a datelor sunt foarte complicate, sunt foarte greu de înțeles de către cetățeni. Așa că încă de la bun început trebuie să găsim cele mai bune căi de implementare, de aplicare, de informare a cetățenilor. Noi trebuie să ne asigurăm că aceste prevederi vor fi pe înțelesul tuturor să prezentăm principiile noastre, să prezentăm valorile noastre. Deci e un punct la care vreau să mă refer înainte de a încheia. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc tuturor, mulțumesc ambilor raportori, mulțumesc membrilor și acum vă invit să trecem la următoarea ședință și anume reuniunea coordonatorilor. Vă sugerez să facem o întrerupere de 2-3 minute, în așa fel încât membrii care nu participă la această ședință să poată părăsi sala în liniște. Mulțumesc!